și grupul SND cereri pentru deschimbarea nominalizărilor la comisii și delegații interparlamentare. Aceste schimbări și nominalizări vor fi listate în procesele verbale ale acestei ședințe și uh, dacă nu există proteste față de ele, ele vor fi considerate adoptate până la momentul